Am câteva comunicări uh, în ceea ce privește uh, faptul că nu s-a, nu s-a depus uh, nicio cerere de a vota uh, corectările votate ieri și trecem